spunem o piață unică fără ambiție, ambiții prealabile, numai din motive de orgolii, de fapt am îmbogățit doar pe unii și uh, am dus la o concurență între salariați. În loc să fie cu toții bine remunerați, ei uh, sunt într-o concurență neloială. Și multă lume își dorește ca acest sistem să continue. Dacă Uniunea nu își schimbă în mod radical paradigma, popoarele o vor face. Exemplul britanic pare că nu a servit la nimic pentru că uh, alegerile europene probabil vor fi uh, o ultima tentativă. Domnul Koch, un minut. Stimate colegi, stimați colegi, dacă interpretăm uh, în mod arbitrar regulamentul de procedură, nu Uh, cred că este o atitudine prea bună. Și acum revenind uh, la acest subiect, în uh, urmă cu câteva zile, zile am vizitat parcările de pe autostrada A4 din Germania, m-am întâlnit cu mulți șoferi din Polonia și din România care mi-au spus că simt că sunt abuzați pentru că nu îndrăznesc să îi întrebe pe patron, să le ceară patronilor să îi plătească cu salariul uh, minim, de exemplu. Uh, își petrec uh, timpul în condiții subumane. În al doilea, în al treilea rând, știu că activitățile de cabotaj distorsionează de fapt concurența loială și uh, Uh, dragi colegi, haideți să nu închidem ochii în fața acestei uh, realități, pentru că uh, șoferii profesioniști de pe șoselele europene au merită, din, punct, din punctul meu de vedere, să um, fie tratați în mod corect. Doamna Regner, un minut. Vă mulțumesc. Cred că trebuie să îmbunătățim condițiile catastrofale de muncă ale șoferilor. Despre acest lucru este vorba. Și eu vorbesc cu șoferii de tir, domnule Poch, uh, din uh, parcările, de exemplu, din uh, jurul graniței Austriei și aud aceleași povești zile în, în șir pătrecute la volan, condiții de somn, de de muncă într- în cabine care nu sunt făcute pentru așa ceva și toate acestea pe un salariu mizer. Și dacă întrebăm pe șofer ce își doresc, spun, ne dorim un salariu uh, decent, uh, timp de muncă din nou decent. Nu mai putem permite ca aceste condiții să continue. Haide să votăm împreună pentru condiții de muncă decente pe uh, autostrăzile uh, europene, pe, să votăm pentru respectarea timpului de repaus și de uh, condus. Doar așa cred că putem să dăm dovadă că îi respectăm pe șoferii europeni. Mulțumesc, domnul Van Dalen, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare că în această dezbatere avem uh, un punct crucial. Trebuie să apărăm condițiile de muncă ale conducătorilor de uh, camioane, de tiruri, pentru ca ei să aibă cele mai uh, decente condiții posibile. Trebuie să existe suficiente uh, locuri de parcare rezervate, de calitate, dar, înainte de toate, trebuie să ne luptăm pentru cei care merită să aibă salarii decente, pentru că o muncă decentă trebuie să fie plătită decent. Și dacă vrem să le garantăm aceste drepturi uh, conducătorilor auto, atunci uh, regulile trebuie aplicate, pentru că asta este problema. Uh, aplicarea legilor în practică. Sunt prea puțini inspectori, prea puțini date colectate de calitate. Trebuie să existe mai multe controle de o parte și de alta a frontierelor. Trebuie să ne asigurăm că nu există discriminare în aplicarea regulilor și nu în cele din urmă trebuie să avem o abordare corectă. Mulțumesc, doamna Meisner, un minut. Micro. Doamna președinte, da, cred că a pornit și microfonul. Dragi colegi, dragi colegi, este vorba de faptul că pe piața internă foarte multe mărfuri sunt transportate în fiecare zi, multe dintre acestea uh, într-un, pe, pe șosele. Uh, ne dorim uh, să creăm condiții decente de muncă și respectarea normelor și există, nu, putem ignora faptul că există foarte multe uh, companii, operatori de transport, uh, fantomă care nu respectă aceste norme și ne dorim ca șoferii să fie tratați într-un mod decent în Europa. În același timp, nu trebuie să uităm că Desigur, există idei diferite, există regiuni diferite în Europa și că nu uh, peste tot poate fi plătit același uh, salariu, dar tocmai pentru că există o lipsă a șoferilor pe uh, drumurile europene, trebuie să îmbunătățim condițiile de, de muncă și nu trebuie să uităm că șoferii de autocare uh, trebuie să se bucure de un tratament uh, diferit, pentru că există totuși o diferență între transportul de persoane și transportul de mărfuri și sper că vom reuși să găsim o soluție și în acest punct de, de vedere. Doamna Viu, un minut. Și eu, doamnă președinte, sunt foarte supărată pentru că dezbaterea a fost obstrucționată în ultimele ore și oricum dezbaterea nu s-a desfășurat conform regulilor în ultimele luni. Și nu putem să spunem că eurodeputați, șoferii și Uniunea Europeană au dialogat cu adevărat. Din această cauză, pe pachetul de mobilitate am ajuns la un compromis sub uh, măsura așteptărilor. Și de aceea multă lume este supărată. Avem foarte multă supărare. Vedeți ce se întâmplă. Viitorul șoferilor auto se află pe masă. Ce facem? Vreți detașare din prima zi? Trebuie să avem parcări bine echipate pe autostrăzi. Și eu am vorbit cu șoferii auto și am vorbit și cu sindicatele șoferilor auto care vor să existe acest pachet de mobilitate. Din acest motiv vreau să votăm în timpul acestui mandat, pentru că poate că mâine raportul de forțe nu va fi mai favorabil șoferilor. Și vreau de asemenea ca acest vot să aibă loc în totală transparență și ca toate neregulile să înceteze. Eu sunt pentru ca acest text în ce privește cabotajul să fie examinat în primul

ca soluție cea mai bună să retragă aceste regulamente și să vină cu propuneri corecte. mulțumesc. un minut acum are cuvântul domnul christensen. <clears throat> vă mulțumesc. Colegul, colegii Telicca și Ertug cred că ne-au făcut uh, propuneri care pot să îmbunătățească condițiile de muncă ale șoferilor europeni, uh, garantează în același timp o concurență loială între operatorii de transport și îmbunătățesc siguranța rutieră. Drept urmare, sper că va exista o majoritate care susțină um, aceste trei uh, compromisuri dacă uh, vom putea uh, supune la vot uh, Uh, aceste uh, trei dosare. Pentru că există forțe politice în Parlamentul European care încearcă să mm, împiedice găsirea unui, uh, unei, unei soluții. Sunt oameni care doresc să păstreze în continuare um, aceste condiții um, neloiale de muncă pentru toată lumea. Mulțumesc, domnul cu un minut. Președinte, уважаеми колеги, добре, Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. E foarte bine că avem această dezbatere, pentru că măcar punctele de vedere divergente pot să fie apărate și vedem cât de complexe sunt toate aceste probleme. Pachetul de mobilitate 1 uh, testează rezistența pieței interne noi nu credem că vom putea dezvolta piața internă dacă votăm acest pachet de mobilitate. De fapt, vom submina. Evident că șoferii au dreptul la condiții de lucru demne, pentru că nu este o meserie ușoară, dar nu putem să obținem acest lucru dacă distrugem pur și simplu acest uh, tip de afacere care s-a dezvoltat pe baza libertății de stabilire și pe baza principiului prin, uh, pieței unice. Doar în țara mea, industria transporturilor oferă uh, de mâncare și salarii la mii de oameni, reprezintă 17% din PIB. Deci dacă uh, sunt respinse două din cele trei dosare, este o dovadă clară a faptului că nu se poate ajunge la un consens pe întregul pachet așa cum arată el acum. Și nu putem să ne permitem să uh, îl adoptăm. Ar fi de dreptul o dovadă de lipsă de respect și de răspundere. Mulțumesc, doamna Schmidt. Doamna președintă, dragi colegi, în legătură cu acest dosar putem vedea cât de repede Parlamentul European nu mai poate uh, funcționa dacă toată lumea se retrage Uh, în spatele intereselor naționale. Cred că ar trebui împreună să uh, avem o perspectivă mai cuprinzătoare, să încercăm să găsim uh, soluții pe care să le și aprobăm. Nu am reușit să facem uh, acest lucru nici în, com- în, în Comisia Competentă pe Fond și acest lucru se reflectă acum și în activitatea uh, plenarei. Am văzut uh, care a fost rezultatul și cât de uh, cât de toxică este atitudinea apărării doar uh, propriilor interese. Ipocrizia manifestată de mulți uh, colegi uh, nu face decât să dăuneze Europei și nu au existat compromisuri în Comisia pentru Transport, cu excepția cabotajului. Bresso. Mulțumesc, doamna Bresso, cum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Pachetul de mobilitate este o muncă foarte obositoare care a fost dusă la bun sfârșit de comisiile competente ca să facă puțină ordine în acest sector caracterizat de o concurență sălbatică care nu doar că duce la condiții de viață inacceptabile pentru șoferi, dar care de fapt reprezintă un risc pentru viața tuturor cetățenilor europeni participanți la trafic și care contribuie și la creșterea emisiilor de dioxid de carbon, așteptând să avem un transport feroviar uh, disponibil și suficient de rapid și așteptând ca rețelele TNT să fie finalizate, cred că este indispensabil să avem un acord rezonabil ca să modernizăm sectorul transporturilor rutiere și ca să garantăm siguranța și calitatea muncii pentru șoferi și mai ales dacă putem să introducem mult mai devreme tahograful inteligent, astfel încât controlele să fie mai eficiente și să garantăm respectarea normelor. Cred așadar, stimați colegi, că trebuie să avem curajul de a vota și de a verifica dacă acest Parlament este capabil pe un subiect atât de important să ia în sfârșit o hotărâre. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul de Grande Spascual pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Acordul la care s-a ajuns la Comisia de Transport este un echilibru foarte complicat care s-a rupt din cauza respingerii mandatului de negocieri în iunie. Și eu spun cu tot respectul că aici, de fapt, este vorba despre apărarea intereselor țărilor din centrul Europei împotriva și pe spuza celor din periferia Europei care au mai multe firme de transport dar care au salarii mai competitive. Cei care apără spun că vor să existe un salariu minim european această poziție de fapt este împotriva regulilor de piață și a pieței uh, libere și de fapt se apără uh, doar interesele naționale. Da, pentru apărarea lucrătorilor, dar nu pentru folosirea acestuia drept pretext uh, pentru cei care au de fapt intenții protecționiste. Realizarea operațiunilor de copotaj, revizuirea operațiunilor administrative pentru că acestea să fie cât mai reduse și siguranța uh, lucrătorilor, precum și includerea vehiculelor de marfă ușoare în sfera de aplicare se face de fapt la costuri mai mari pentru întreprinderile din țările de la periferia Europei. S-a terminat cu timpul negocierilor. Este necesar ca acest dosar să fie lăsat pe legislatura următoare și vă urez mult noroc. Îi urez mult noroc cu următoarea legislatori. Mulțumesc. Domnul Liberațchi, un minut. Mulțumesc. Ei bine, îmi doresc ca luni să mai fi fost trei colegi ca să respingem definitiv uh, propunerea. Eu am impresia că nu ne interesează mai ales uh, situația uh, șoferilor obosiți, epuizați, ceea ce se dorește este limitarea pieței, limitarea pieței către o anumită parte a Europei care s-a dovedit competitivă în sectorul transportului de morfuri. Și ni se spune, nu, nu aveți dreptul să fiți competitiv. Dacă sunteți prea competitivi, o să găsim toate instrumentele uh, necesare ca să vă distrugem. Aud acum că anumite state membre întreprind sau decid să întreprindă acțiuni unilaterale dacă nu votăm acest pachet de măsuri. Asta este pur și simplu șantaj, pentru că acești lucrători nu sunt lucrători detașați, pur și simplu. Ar trebui să renunțăm să mai votăm și să lăsăm pe următorul mandat. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Iaslovesca un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Discutăm în ce, dacă pachetul de mobilitate este matur, poate fi supus uh, votului. Și, de fapt, este vorba de coordonarea sistemelor sociale. În articolul 14 sunt incluse criterii care coroborează condițiile de detașare și societățile de transport naționale nu pot respecta aceste uh, criterii. Fiecare angajator uh, este periclitat de schimbarea retroactivă a legii. O companie franceză ar putea fi obligată să respecte legislația germană și o companie germană să respecte legislația din România, de exemplu, pentru a evita uh, uh, haosul, uh, acest haos posibil, cred că trebuie să reanalizăm întregul pachet, să introducem uh, modificări care să permită operatorilor de transport să funcționeze în mod normal pe piața europeană. Parlamentul European trebuie să găsească soluții care să ușureze viața tuturor celor de pe piața internă și să uh, reducă costurile administrative în societatea europeană. Doamna Iungherius, un minut. Um Vă mulțumesc. Ieri seară la Strasburg, astăzi la Bruxelles uh, și peste tot, toată lumea întreabă pe șoferii rutier, vreți un viitor demn de acest nume? Dar eu cred că nimeni din afara acestei să nu pricepe cu ce ne ocupăm noi astăzi aici. Și cum mai vreți să aibă lumea încredere în hotărârile luate la Bruxelles? Nu se întâmplă pentru prima oară. Și acum și uh, în aprilie va trebui să alegem să votăm pentru condiții demne de muncă pentru șoferi. Ei au dreptul la un salar decent, la uh, un timp de odihnă, pentru că eu cred că șoferii de tir și de autobuz au ajuns să fie puși uh, într-o situație de conflict, pentru deși condițiile de muncă sunt aceleași. Uh, acești șoferi trebuie să poată să fie opriți la marginea drumului, să fie controlați, să nu mai existe societăți cutie poștală și ca toată lumea să aibă un salar demn. Acum are contul doamna Moran Șatiu. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, Munca pe care o facem, discuția din această dimineață se referă cu precizie la libera circulație a serviciilor și a lucrătorilor, dar se referă și la tot ce este în afara transportului uh, de mărfuri internațional, și anume condițiile de lucru ale uh, lucrătorilor detașați. Avem o directivă generală care reglementează, îi reglementează pe lucrătorii detașați. Însă, în transportul rutier nu pot exista lucrători detașați de mâna întâi și de mâna a doua. Uh, așa cum a spus și antevorbitoarea mea, nici din punct de vedere al salariilor, nici din punct de vedere al protecției sociale, pentru că avem soclul, pilonul Europei Sociale, trebuie să reglementăm operațiunile de cabotaj, trebuie să evităm să existe uh, decizii de protecționism național care să facă să mm, distrugă Europa, pentru că avem o Europa a cetățenilor, o Europa a uh, lucrătorilor. Acesta este baza pe care trebuie să construim Europa în continuare. Mulțumesc, domnul Corumbașev, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să-l felicit pe președintele Parlamentului European, domnul Tajani, care a luat singura decizie uh, posibilă prin care nu îi sprijină nici pe cei care susțin, nici pe cei care se împotrivesc acestui pachet, ci îi sprijină pe cei care doresc să respectă uh, legea. Au, ex- au existat declarații cu, care au spus că dacă acest pachet nu ar fi adoptat, statele membre ar recurge la măsuri unilaterale. Mă întreb dacă trăim într-o Uniune Europeană sau o Uniune de state uh, naționale divizată. Dumpingul social este rezultatul faptului că companiile occide- occidentale au uh, început să plătească salarii um, reduse față de salariile naționale șoferilor bulgari și români. Și nu, nu cred că dăm dovadă de o slăbiciune dacă nu uh, votăm acest pachet acum. O să continuăm să luptăm pentru acest pachet și uh, pe parcursul următorului man, uh, mandat. Um Mulțumesc. Vorbim aici despre pachetul de mobilitate și este un subiect dificil din punct de vedere politic și care riscă să se transforme într-o adevărată saga care pune sub semnul întrebării toată munca care s-a făcut deja în comisii, în grupurile de lucru și mai ales la Comisia Transporturi. Pentru că această procedură nu este una demnă de Parlamentul European. Uh, trebuie să analizăm uh, peste 1600 uh, de amendamente în ultimul moment, pe ultima sută de metri, însă nu trebuie să uităm că ceea ce și-a dorit acest Parlament European este să ajungem la un echilibru bun, uh, având în vedere propunerea de bază a, Uniunii Euro- a Comisiei Europene care era dezechilibrată. Trebuie să respectăm principiile fundamentale ale pieței unice, libertatea de circulație a lucrătorilor, a serviciilor și mărfurilor și în fața acestei situații preferăm să nu avem niciun acord decât să avem un acord prost. Și sper că următoarea legislatură va ajunge la un acord mai bun decât cel prezentat astăzi aici. Președinta, dragi dragi colegi, nu am terminat dezbaterea. Îi rog pe cei care vorbesc uh, în marginea mm, uh, să, să înceteze. Doamna Țapardel

Vă mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Există colegi care susțin acest pachet și care pretind că luptă pentru sectorul transporturilor. Cum fac acest lucru? Încercând să-l falimenteze. S-a spus că soluția de compromis găsită ar fi o bază bună care poate fi supusă votului, ceea ce nu este adevărat. Întotdeauna este nevoie de doi parteneri pentru a dansa tango ceea ce nu se întâmplă în, uh, în acest caz. Nu avem în fața noastră un compromis. Mai sunt doar, două, doar câteva săptămâni până la sfârșitul acestui mandat legislativ. Nu este timp suficient pentru a găsi o soluție rezonabilă și echilibrată. Singura posibilitate este de a amâna acest pachet pentru, uh, următor, pentru următorul mandat legislativ uh, asistăm la cea de-a patra încercare de a, a, a adopta acest pachet a patra încercare eșuată. Am uh, reușit, uh, am obținut multe lucruri, dar nu suficiente. Cred că următorul parlament ar trebui să se ocupe de acest pachet. Un minut, uh, voi fi foarte strictă. Tačiau turiu pasakyti ir Doamna Andrighele, mulțumesc tuturor raportorilor. Aș dori să spun următoarele. Am eșuat în ajungerea la un compromis, pentru că ce avem pe masă nu este un compromis. 1600 de amendamente este dovada, sau sunt dovada că nu am ajuns la un consens și nu mai avem timp pentru a ajunge la consens. Mai avem mai puțin de o lună la dispoziție și trebuie să găsim o soluție care să se bazeze pe următoarele trebuie să ne punem de acord pe toate cele trei pachete, pentru că ele sunt legate între ele. Dacă nu avem acord, înseamnă că nu avem niciun fel de acord la niciunul dintre ele. Apoi, este, avem de-a face cu un set de reglementări universale, aplicabile tuturor uh, pentru piața unică. Trebuie să îmbunătățim condițiile uh, de muncă ale conducătorilor auto, trebuie să îmbunătățim securitatea rutieră, siguranța rutieră, însă nu putem permite unor state sau unor companii să rămână în afară. Domnul Balcitis. încheia, Germin colegos. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Am avut ocazia să fiu ministru transporturilor în țara mea și cunosc foarte bine problemele acestui sector. N-am să fac aici uh, declarații lipsite de sens uh, da, garanțiile sociale pentru lucrători sunt foarte importante și pe bună dreptate s-a spus că o dezbinare a pieței interne înseamnă că operatorii din statele de la periferie nu vor mai putea să ajungă pe piețele mai mari. Deci dacă luăm această hotărâre și vreau să-i mulțumesc președintelui Parlamentului pentru faptul că a ales uh, să facă această am, amânare a votului, această hotărâre înțeleaptă de a amâna votul. Deci îi rog pe colegi să nu uite că șoferii din Lituania, din Estonia și din alte țări mici care lucrează pentru companiile din țări mari precum Germania și țările de jos, uh, uh, nu sunt plătiți cu aceleași salarii precum cetățenii din cele respective, au vreo șansă cu adevărat să locuiască la hotel în timpul weekendului? Ă, a fost întrerupt microfonul vorbitorului, se cere să, conclu- să tragă concluzia. Vă rog frumos, dragi colegi, dezbaterea nu s-a încheiat. Aș vrea să fie mai multă liniște în sală. Acum, domnul Lundgren, un minut. Tack så mycket. Det som sker idag, det... Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Astăzi asistăm la o tragedie uh, majoră. Economia, sectorul transportului uh, european așteaptă ca Parlamentul European să ia o decizie și ce facem? Îi dezamăgim, îi dezamăgim pe, uh, pe șoferi uh, pentru a sprijini, de fapt, uh, capitalul. Mulți eurodeputați votează susținând uh, situația actuală. Eu sunt suedez și cred că este inacceptabil să există uh, mii de tiruri uh, Străină în, în Suedia care furnizează servicii de transport în Suedia, ceea ce este în detrimentul pieței unice. Și nu cred că aceasta trebuie, acesta trebuie să fie scopul cooperării europene. Cred că toate țările se confruntă cu aceleași uh, probleme pe care le discutăm acum. Doamna Vautmans. la Ați vrut să luați cuvântul, nu? Domnul uh, Pimonta Lopez. Domnule președinte, abordagem caótica em que se tornou a discussão deste pacote. Mulțumesc, doamnă președinte. <clears throat> Această abordare haotică a pachetului de mobilitate demonstrează că instituțiile europene uh, se regăsesc cumva sub semnul întrebării pentru a obține o foarte slabă îmbunătățire a condițiilor de muncă. Propunerea de pe masă, ideile Consiliului nu aduc nimic bun. Mm, detașarea, uh, aplicarea din prima zi, regulile de cabotaj limitate în mod aparent, însă operațiunile sunt nelimitate ca număr, cu o reglementare foarte dubioasă Eh, și vedem că trecem de la 2 la 3 săptămâni sau chiar de la 3 la 4 săptămâni pentru perioada eh, de eh, după care lucrătorii pot să obțină un weekend complet de repaus. Asta se dorește. Mulțumesc, doamna Șairova. Merci, merci beaucoup, Vă mulțumesc, doamna președinte. Dra- dragi colegi, Parlamentul European ar fi trebuit să ia o hotărâre în ce privește pachetul de mobilitate astăzi, dar dacă ar fi făcut-o, probabil că s-ar fi ajuns la o mare nesiguranță. Îmi cer scuze, e greu să vorbești pentru că e atât de mult zgomot în acest parlament că nici nu mă aud vorbind pe mine. Președinta roagă din nou pe uh, deputat să ia loc, să se discute în afara sălii. E valabil și pentru domnul Bove pe care îl văd. Doamnă Șoitrova, vă rog. Da, vă mulțumesc din nou, doamnă președinte. În timpul președinției austriece am reușit să negociem un compromis la Consiliu în ce privește pachetul de mobilitate. Și eu cred că Parlamentul European trebuie să fie capabil să ajungă de asemenea la un compromis. Știm foarte bine uh, cum a funcționat directiva de detașare a lucrătorilor. Se spune că trebuie să existe condiții noi definite pentru uh, șoferii de camion și pentru uh, cei care conduc uh, um, cei care transportă marfă și persoane, dar știm că există multe probleme la nivel administrativ și că actualmente se încarcă tratatele. Mulțumesc, domnul Caputoc, mare cuvânt. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Pachetul mobilitate trebuie să fie aprobat pentru că uh, aduce mai multă competitivitate și aduce și avantaje sectorului. Această perioadă de cooling off, respectarea condițiilor detașării, uh, aprobarea tahografului inteligent încă din 2022, sunt măsuri care vor permite libera circulație a serviciilor și a, trans- a transportul în Europa, vom avea o protecție socială a lucrătorilor în toate statele membre și o mai bună concurență. Alternativa este că am fi în haos cu legislații naționale diferite, cu totul altceva decât o Europa unită și o piață unică. Însă avem nevoie de mai multă flexibilitate în ceea ce privește timpii de condus și de odihnă. Numai așa vom putea avea o mai bună uh, siguranță rutieră dispoziții prea dezechilibrate în ceea ce privește timpii de condus și de odihnă, înseamnă că vom avea inegalități, mai multă oboseală, mai puțină concentrare, mai puține posibilități de recuperare și înseamnă mai puțină siguranță pentru toți participanții la trafic. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cer din nou, spune doamna președinte, să se facă liniște în hemiciclu. Și are cuvântul domnul Șogor. Un minut. Mulțumesc. Toate experiențele legate de acest pachet uh, privind mobilitatea arată că nu este deloc uh, un demers înțelept, mai ales dacă înseamnă uh, să ne grăbim să-l finalizăm înainte de, acest, de sfârșitul acestui mandat. Propunerea de bază a fost greșită. În loc să sancționeze anumite intervenții împotriva uh, Uh, pieței unice, Comisia a dorit să reglementeze ceva negativ pentru întreaga economie europeană. Pentru că se încalcă principiile concurenței pe piața unică, se discriminează un număr mare de state membre, plus sunt aspecte legate de mediu care sunt neglijate, plus nu este în cel mai bun în interesul cetățenilor și al tuturor statelor membre. Dacă nu ne-am uitat la sloganele simpliste, ne-am dat seama ne-am dat seama că am ajunge la uh,

Faptul că ne confruntăm cu lipsă de timp astăzi uh, se datorează în primul rând Comisiei, pentru că domnul uh, Juncker și domnul Timmermans uh, nu au permis comisarului de resort să vină mai repede cu această propunere. În al doilea rând, o lege care nu este respectată nu valorează nimic în uh, tahografele există deja de 15 ani și uh, propun, uh, Comisia a a, a propus introducerea obligatorie în 2036. Slavă Domnului, Consiliul a impus o dată uh, anterioară. Uh, fără controle, o lege nu va funcționa și știm um, cât de periclitată este uh, siguranța rutieră și tocmai de aceea am avea nevoie de tahografe cât mai repede posibil, de preferință deja din 2022. Și finalizăm cash DI cu domnul Cuoga. Mulțumesc. Cred că uităm că pensiile din uh, anumite um, salariile din aceste state din est sunt atât de mici, numai de câteva sute de euro. Sigur că ne dorim cu toții salariile din Germania, însă această directivă oribilă îi va arunca în șomaj pe oameni harnici care își doresc salarii mai bune. Haideți să le dăm salarii mai bune, haideți să-i ajutăm. Haideți să lucrăm cu toți împreună pentru Europa unde salariile să fie corecte, dar nu închideți ușa acestor oameni oameni. Aici încheiem uh, intervențiile Cash DI. Domnule Vela, aveți cuvântul și vă rog și pe dumneavoastră să respectați timpul alocat. President, uh, member. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. În numele uh, comisarei Bulci vreau să vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi. Toate elementele din timpul negocierilor sunt acum cunoscute și a venit momentul să votăm. Pachetul de mobilitate 1 este supus la vot astăzi ca să îmbunătățim siguranța transportului rutier. Vom avea condiții echitabile, reguli uniforme și condiții de lucru mai bune pentru șoferi și posibilități de control consolidate. Se răspunde la multe din problemele uh, identificate în sector astăzi. Absența noilor reguli europene vor duce la deteriorarea situației în uh, sectorul transportului rutier pentru că vor exista dumping salarial, dumping social, fragmentarea pieței și protecționism. Vă dau un exemplu. Pentru companii, pachetul va aduce un cadru legal stabil și predictibil evitând uh, uh legislația națională care ar fi necoordonată și ar fragmenta piața unică. Aceste documente vor uh, arăta, vor permite uh, mai multă transparență în ceea ce privește conținutul, uh, um, mă scuze, în ceea ce privește mărfurile transportate, orele de condus și de odihnale șoferilor și practicile de cabotaj ilegale. Profesionalizarea șoferilor de pe vehiculele ușoare de transport de mărfuri este un pas înainte, pentru că acestea acum sunt incluse în sfera de aplicare a legislației și uh, se va reduce uh, povara administrativă, mai ales în ceea ce privește declarațiile de costuri. În plus, pentru șofer vor exista beneficii Uh, reguli de detașare li se vor aplica și vor trebui garantate salariul minim și condițiile sociale minime din uh, țara gazdă și se va garanta un uh, timp maxim de um, muncă fără pauză de o lună. Și de asemenea se vor clarifica regulile în ceea ce privește plata um, um, cazării pentru șoferi atunci când ei nu se pot odihni la ei acasă. Pachetul va oferi uh, mai bune condiții de um, aplicare a legii, uh, cu o instalare mai rapidă a tahografelor inteligente pentru a putea verifica uh, detașarea, pentru a putea verifica poziția reală a camioanelor și acestea vor putea, toate aceste date vor putea să fie trimise direct autorităților pentru a se verifica uh, respectarea regulilor în domeniul cabotajului și pentru a se permite mai multe inspecții la fața locului. Noi știm că multe din aceste măsuri importante sunt în principiu obiectul unui consens larg uh, în Parlament. Noi vă recomandăm să sprijiniți rapoartele raport um, raportorilor care ajung la un bun echilibru și nu pot decât să insist asupra faptului că este urgent să avem un rezultat pozitiv uh, cu pachetul de mobilitate 1 înainte de legile europene. Condițiile de lucru uh, ale șoferilor, uh, mediul în care uh, funcționează companiile sunt probleme mult prea serioase ca să mai lăsăm acest status quo timp de mai mulți ani. Situația din sectorul transportului rotier este extrem de gravă și trebuie neapărat să fie abordată. Vreau să mulțumesc încă o dată raportorilor, vă mulțumesc doamnă președinte și mulțumesc doamnelor și domnilor deputați. Mulțumesc. Dacă tot a venit vorba despre raportat, doamna Kilonen, uh, veți, uh, uh, puteți acum să luați cuvântul în încheierea dezbaterii. Doamna Kilonen. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Ajungem la linia de sosire a maratonului și sper că biroul va avea curajul să ia să, să um, supună la vot acest pachet în următoarea plenară și să nu mai tragă de timp. Așa cum au spus și colegii, a fost foarte greu să parcurgem toate aceste amendamente atât de numeroase. Și aceste Amendamente circulă deja prin Parlamentul nostru de câțiva ani și nu s-a schimbat nimic. Unele grupuri s-au plâns că nu au um, putut să participe suficient. Le spun colegilor de la ENF că dacă nu participă la nicio reuniune a raportorilor din umbră în prima jumătate a anului, mi-am imaginat că nu prea dădeau dovadă de entuziasm față de această propunere. Uh, unii colegi discută acum în mod privat între ei. Acum eu uh, olethan jo varmaakin ollut sitä vailla ja kauankin euroasi kaivannut. ainahan on maksettava eikös juu?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 madame la președintă Doamnă președinte, voi fi foarte concis. Dar mulți spun asta și nu se țin de cuvânt. Cred că am avut o dezbatere bună, spun eu, care ne-a arătat că Parlamentul European pe acest pachet Mobilitate 1 este divizat și acum trebuie să avem grijă să nu luăm deciziile proaste la momentul nepotrivit. Și colegii Ertuc, Telicca și chiar Comisia Europeană spun că am ajuns la un compromis, nu este adevărat. Avem compromisuri doar la cabotaj, raportul domnului Ertuc. Și de ce suntem în această situație dificilă în plenară? Pentru că Comisia TRAN, și aici este și din vina mea, nu a reușit să ajungă la compromisuri. Și dacă mai continuăm așa, va fi foarte negativ pentru Uniunea Europeană și pentru Parlamentul European. Mulțumesc! și în cele din urmă, domnul Ertug. Uh, Vă mulțumesc, Dragi colegi, doamna președintă, cred că dezbaterea din ultima oră și jumătate ne-a demonstrat din nou necesitatea găsirii unei uh, soluții pan-europene. Și pot să-i asigur pe toți colegii din Parlamentul European că, din nou, uh, voi profita de următoarele zile pentru a căuta și a găsi o soluție. Și aș dori să invit pe toți colegii să fie deschiși uh, propunerilor făcute de mine și trebuie să reiterez acest lucru. Am găsit uh, compromisuri adecvate care poate nu sunt acceptabile pentru toți colegii, dar o să încerc uh, din nou și vă pot asigura că în calitatea de coordonator din partea grupului politic al socialiștilor, că voi încerca să găsesc un compromis, însă ce trebuie să facem uh, este să garantăm faptul că legislația va fi modificată în acest mandat uh, legislativ, pentru că avem nevoie de o legislație adecvată, o legislație meritată de uh, șoferi și de uh, companiile de, de transport. Este datoria noastră. Mulțumim. Mulțumesc, stimați colegi. Discuțiile s-au încheiat și votul va avea loc în, la următoarea plenară. O comunicare. Domnul Iacek Sariusz-Volski nu mai face parte dintre deputații neafilați și aderă la grupul ECR începând cu data de 27 martie 2019. Acum începem voturile. Raportul Mihailova, resurse destinate alocării specifice pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerile. Vot unic, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. La votațion. S-a închis votul. Aprovato. Se adoptă. Felicitări, doamne raportor. Prima lectură a Parlamentului se încheie astfel. Raportul Viegas. Și aici vot unic, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Hanno votato tutti la... A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Raportul Mihailova, produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare. Vot unic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Panțerii Preda, Engel și Görens. Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Amendamentul 535 și 551. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge.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 Doriți să verificăm? Să verificăm a doua parte? Bine, foarte bine. Deci, a doua parte de la amendamentul 35 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 41, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 118. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 182. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adopte. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 190. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 336. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 479. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 500. 537. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 538. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 539. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 540. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 541. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. Verificăm amendamentul 541. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Cu o mare majoritate. Amendamentul 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 542 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 543 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 544. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 545 D. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 132, 136, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 546 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 279. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 547. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 359. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 548D s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 415. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 549D s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 454. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 550D. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 465. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 553. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 466. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 555. 555. Cine este pentru? Scuzați, spune președintele. 555. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Votăm propunerea comisiei cu apel nominal să deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și acum votăm proiectul de rezoluție legislativă, amendamentul 552. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 536. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 554. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 554. S-a închis. Se respinge. Prima lectură a Parlamentului se încheie astfel. Felicitări raportorilor! Și acum trecem la ultimul vot. Raportul Sala Franca Sanchez Neia uh, Gnu și Flankenstein, Instrumentul de asistență pentru preaderare. Dorește să ia cuvântul domnul McAllister? nu? Mi se părea că ați dorit să luați cuvântul. Amendamentul 130, vot cu apel nominal, să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. Trecem la proiectul de act legislativ. Primul bloc de amendamente. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral al domnului Solteș. Vă rog, puteți să-l prezentați. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să prezint un amendament oral. Amendamentul oral la amendamentul 123 din articolul 7, aliniatul 1, litera G, Aș vrea să înlocuiesc cuvintele uh, să lupți împotriva schimbărilor clima, uh, climatice, să spunem, deci în loc de the fight against, să spunem tackling climate change. Mulțumesc, domnule Solteș. Se opune cineva acest amendament? Bine, supun la vot amendamentul 123, astfel modificat de amendamentul oral, așa cum l-a prezentat domnul Solteș. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Este caduc amendamentul 58. Trecem la amendamentul 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59. 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 126. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 127. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Supun la vot propunerea comisiei cu apel nominal să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu mare majoritate. Felicitări raportorilor! Ne oprim acum aici și facem o pauză de două minute ca să reluăm apoi cu explicațiile de vot.